partea grupului GUE Angel o numire pentru uh, o comisie. Această numire va fi uh, numită în uh, procesul verbal al ședinței de astăzi și dacă nu sunt observații, atunci această numire este considerată adoptată. Mulțumim foarte mult. Trecem acum pe